Aș dori să vă fac câteva anunțuri. Domnul uh, Bonanini m-a informat uh, că este acum uh, neafiliat și conform